dialogul în vederea apropierii Ucrainei de Uniunea Europeană și acest dialog trebuie să poată aibă loc și cu guvernul și cu opoziția pe o bază transparentă. Mulțumesc, subiectul privind Ucraina se încheie aici și acum trecem la voturi. Primul punct este cele șase moțiuni de, șase propuneri de rezoluție pe propunerea privind Madagascarul. Dacă v-ați pregătit cartelele de vot, vom vota pe moțiunea comună de rezoluție. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Următorul punct este votul referitor la șase moțiuni de rezoluție pentru Guantanamo, decizia iminentă cu pedepsa cu moartea. Votăm în primul rând pe moțiunea de rezoluție prezentată de grupul ECR. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. O moțiune comună de rezoluție acum prezentată de patru grupuri politice Alineatul 1, tocmai am fost informat că votul acesta a fost retras. Deci vom vota amendamentul 6 la alineatul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8 la alineatul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamna Vergiar dori să ia cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, mă scuzați că intervin acum la vot, dar vreau doar să vă rog să treceți amendamentul 9, nu la alineatul 4, ci la alineatul 7. Cred că s-a strecurat o eroare aici Amendamentul 9 se referă la dreptul la consiliere echitabilă și face să devină caduc amendamentul 12, care se referă un, la un alt subiect complet. Yeah. Thank you, thank you for the Vă mulțumesc pentru această lămurire. Vom vota amendamentul 12 acum la alineatul 4, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum amendamentul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum amendamentul 9 la alineatul 7, deci pentru, împotrivă, abțineri, se respinge și la alineatul 7 avem un vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 8 acum. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 după considerentul B pentru, împotrivă, abțineri se respinge. După considerentul C, amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. După considerentul G, amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Considerentul H, vot pe părți, din nou, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 3, după considerentul H, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul K, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. După considerentul L, Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și la, după același considerent, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum putem vota rezoluția prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. și se adoptă. Și în cele din urmă trebuie să votăm cu privire la Ucraina. Cinci propuneri de rezoluții. Începem cu propunerea de rezoluție prezentată de SND. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Propunerea de rezoluție prezentată de GUE. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum moțiunea comună prezentată de trei grupuri politice, vot prin apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Și se adoptă. Și câteva scurte anunțuri la final le voi citi în limba cehă. Denního zasedání bude předložen Procesul verbal al acestei reuniuni va fi supus Parlamentului spre aprobare. Nu aveți nicio obiecție. Rezoluțiile adoptate vor fi